Autoritățile uh, competente din uh, Grecia mi-au înaintat cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Teodoros Zagorakis.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 Domnule, nu știam că mai știți și alte uh, cuvinte. Aber, uh, Coburn. Domnule Coburn, uh, cuv- conceptul uh, președintele meu este unul uh, în ordine. My member. Die Ok. Autoritățile de resort din Grecia ne au adresat o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Teodoros Zagorakis. Autoritățile competente din Polonia ne au adresat o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Ianus Corvin Mică, conform articolului 9 aceste cereri vor fi transmise.